Okay, colleagues, I was explaining to the minister that we all got on very bad habits here in the parliament and Dragi colegi, haideți să începem. Deja avem câteva minute întârziere, însă înainte de a începe aș vrea să fac două anunțuri către colegi. Poate vă amintiți că la ora 17 avem o audiere comună împreună cu Subcomisia pentru Drepturile Omului, Comisia DV și Comisia AFET, care va avea loc într-o altă, ședin, într altă sală de ședință. Poate vă amintiți că astăzi dimineața am discutat despre acest lucru în momentul în care am vorbit despre guvernanță. Faptul că ar fi util dacă toți colegii ar putea să participe și la acea ședință. Iar la ora 4, mâine la ora 4 și 15, INTE organizează împreună cu noi o audiere în ceea ce privește creșterea durabilă și provocări pe continentul african și vom avea invitați care ne vor prezenta felul în care ei percep lucrurile. Deci în sala de ședință 6Q2. Deci oricum vă vom trimite un e-mail pentru a reaminti colegilor exact orarul și sala de ședință. Ar fi bine dacă ați putea participa și la această ședință. Mulțumesc! Now delighted that we have here um, our și acum aș dori să salut pe domnul ministru din partea președinției slovace, domnul Lucas Paricek, secretar de stat pentru Ministerul pentru Afaceri Europene din Republica Slovacia și care se ocupă de toate politicile uh, externe și vom împărtăși deja câteva idei împreună cu coordonatorii și de asemenea aș vrea să vă prezint uh, pe ministrul pentru afaceri externe, George Vela. Mă bucur pentru prezența ta, ești binevenit. Știm că președinția lucrează acum ca și echipă și știm că multe subiecte importante ne așteaptă pe viitor. Și văd că aveți alături de dumneavoastră o întreagă echipă. Salutăm prezența dumneavoastră și salutăm de asemenea și echipa de uh, consilieri a președinției prin rotație. Să sperăm că în următoarele luni vom putea coopera cât mai strâns cu putință Domnul Paricek va face o prezentare și se va, prezenta pe, se va concentra pe chestiuni legate de um, asistență umanitară. Evident, sunt foarte multe aspecte pe care le putem aborda când vorbim despre acest subiect. De am avut summitul uh, internațional uh, pe chestiuni umanitare în Istanbul în luna mai și colegul nostru Guerrero a fost uh, prezent, a fost ca și prezent ca și raportor, a condus o delegație și a redactat uh, un raport pentru comisia noastră pe acest subiect, ca și follow-up al acestui summit din Istanbul. Evident, avem în derulare criza refugiaților. Ieri am avut o discuție cu directorul general din partea DEVCO, Direcției Generale DEVCO, despre uh, migrație și felul în care putem aborda acest subiect din perspectiva umanitară și din perspectiva migrației ca atare. Și acum să vă dau cuvântul. Thank you, Linda. Honorable members. Mulțumesc, Linda, stimați eurodeputați. Este o plăcere pentru mine să fiu astăzi aici și să discutăm prioritățile președinției slovace în ceea ce privește asistența umanitară. Am văzut că mulți dintre dumneavoastră ați observat că v-am făcut un mic cadou aceste carnețele și pixuri din partea președinției, care sper să vă fie utile. Apreciez munca Parlamentului European în uh, această comisie Uh, legat de asistența umanitară. Înainte de a trece la prezentarea programului nostru, dați-mi voie să le mulțumesc colegilor uh, olandezi și, pe, și eurodeputaților pentru o tranziție ușoară a președinției noastre. Este o provocare să preluăm ștafeta de la președinția olandeză, care este foarte dedicată și implicată în această agenda. Așa cum a spus și doamna ministru Blumen, schimbările mai erau nevoie de mult timp și de aceea nu este posibil să obții tot ce poți într-o, într, perioadă de șase luni cât durează președinția. Și ca atare lucrăm ca o echipă și vom încerca să continuăm uh, progresele înregistrate în președințiile anterioare și sunt convins că ministrul de externe al Maltei este de aceeași părere cu mine. Putem fi cu toții de acord că situația umanitară din lume este într-adevăr îngrozitoare. În ultimul deceniu, UE a fost la conducere în ceea ce privește finanțarea și în ceea ce privește dezvoltarea de instrumente umanitare mai eficiente. Pe aceeași perioadă, numărul de oameni afectați de criză umanitară aproape că s-a dublat. Conflictul din Siria a demarat cea mai mare criză umanitară de la al doilea război mondial. Ne confruntăm cu o situație în care mai bine de 76 de milioane de oameni din 31 de țări au nevoie de ajutor umanitar. Numărul de oameni uh, strămutați a depășit 51 de milioane. Încă avem patru țări care sunt niveluri de sunt țări de nivel 3 uh, de risc. Și cifrele arată cât de uh, diferită e situația astăzi față de 2004, când Slovacia a început să ofere asistență de dezvoltare și să fie implicată uh, ca proaspăt membru UE în cooperarea pentru dezvoltare. Uh, de aceea este important să profităm de uh, ce s-a întâmplat la summitul de la Istanbul și să avem un sistem mai eficient, previzibil și flexibil. Împreună trebuie să avem un sistem adecvat. Este clar că, în ciuda contribuțiilor în creștere, este aproape imposibil să ținem pasul cu cerințele din ce în ce mai mari. din păcate, nu se pot reduce nevoile crescând ale celor mai vulnerabili și o abordare mai coerentă este necesară și trebuie să ne concentrăm asupra uh, rezolvării cauzelor, asupra prevenirii și finalizării conflictelor prin implicare politică și prin conducere politică și să avem grijă la eforturile de dezvoltare. Și în lumina acestor uh, Um, realități, ne concentrăm asupra patru priorități specifice și o să vi le enumăr. În primul rând, o reacție umanitară la criză care să fie îmbunătățită și coordonată. Ne vom uh, concentra în uh, găsirea de căi uh, prin um, acțiuni concertate cu statele membre și cu Comisia. Și va trebui să acordăm atenție sporită uh, Uh, urgențelor de nivel 3 și să avem grijă să nu scape pe sub radar, să nu scape neobservată nicio criză umanitară. Președinția slovacă va considera că strămutarea forțată și situația umanitară a refugiaților uh, reprezintă de asemenea o prioritate și în țările terțe. De asemenea, acțiunile umanitare și în contextul local sunt esențiale. Localizarea are efectul de a evita mai multe niveluri de livrare a ajutorului și uh, de a fi durabilă. Atunci când vorbim despre eficiența umanitară, rolul primar al autorităților trebuie să fie recunoscut. Corespondenții naționali sunt gata să lucreze în infrastructura și piețele existente, astfel încât să se îmbunătățească durabilitatea uh, eforturilor uh, uh ceea ce vește răspunsul. Apoi, uh, agenda noastră umanitară urmează celor stabilite la summitul umanitar de la Istanbul din mai la care cred că mulți dintre dumneavoastră au luat uh, parte. Uniunea Europeană și statele membre împreună s-au um, asumat uh, mai mult de 600 de angajamente pentru a exista un sistem uh, mai eficient pentru ajutor umanitar la nivel intern și la nivel extern. Aș dori să laud atitudinea care implică mai mulți actori și cele trei dimensiuni ale evenimentului, adică una politică, pentru că era vorba de strângerea unui sprijin global, ceea ce a fost, cred, cea mai mare realizare a acestui summit, apoi practică, pentru că ne-am uh, axat pe îmbunătățirea situațiilor la fața locului pentru a îmbunătăți dispoziții legate de ajutorul umanitar după aceea și apoi partea a treia, uh, și anume sensibilizarea publicului larg, adică atragem atenția comunității internaționale la aceste nevoi. Summitul a susținut uh, multe dintre nevoile exprimate, Uh, în acest domeniu, iar Parlamentul European și Uniunea Europeană în general au susținut nevoia de finanțare și educație. De asemenea, s-a subliniat uh, ceea ce numim noi prima noastră prioritate și anume faptul că uh, ajutorul umanitar nu poate să fie un substitut folosit la nesfârșit pentru a um, se suprapune sau a înlocui uh, deciziile politice. Acestea trebuie luate, trebuie să există o coordonare cu securitatea și dezvoltarea. Summitul aici nu a dat uh, rezultatele scontate, însă noi sperăm să putem face progrese în președinția noastră din această perspectivă. Președinția slovacă va urmări îndeaproape, de asemenea, și um, viitoarea întâlnire a adunării generale a ONU, care va discuta marile uh, valuri ale migrației și refugiații. Apoi, statele membre vor fi rugate să contribuie la găsirea unor soluții durabile pentru această provocare a migrației. Trebuie să vorbim clar și cu o singură voce în această instituție. Apoi eh, dorim să subliniem și nevoia de a adera la dreptul internațional în ceea ce privește ajutorul umanitar, eh, apoi eh, la oferirea de personal medical la fața locului și așa mai departe. Președintele meu a subliniat la Istanbul faptul că protejarea lucrătorilor umanitari este un element crucial. A solicitat guvernelor și statelor să respecte uh, viața uh, și uh, munca lucrătorilor umanitari și asta la câteva zile după moartea lui Veronica Rațcova, care a fost medicul nostru ce activa în Sudanul de Sud, iar ea a fost împușcată în timp ce conducea o ambulanță înspre spital. S-au renoit violențele în Sudanul de Sud în weekendul trecut și ceea ce s-a întâmplat cu acest medic ne reamintește situația dramatică a crizelor umanitare. Avem uh, clar nevoie și de o urmare uh, foarte ambițioasă a acțiunilor noastre. Trebuie să folosim uh, impulsul politic din acest moment pentru a trece la punerea în aplicare a angajamentelor noastre comune, colective. Noi susținem toate aceste eforturi. Apoi, uh, la Istanbul s-a anunțat că de anul viitor ne vom dubla finanțarea uh, națională pentru asistență umanitară. Vor exista mai multe donații private, comerciale, care vor fi încurajate. Uh, și legislația națională va fi modificată pentru a deveni mai eficace. O a treia prioritate este să promovăm consensul european în ceea ce privește ajutorul umanitar, pentru că acesta este piatra de uh, temelie a acțiunilor europene. Împreună cu Comisia și cu statele din uh, TRIO suntem uh, parte a Task Force-ului pentru pune aplicare a planului de acțiune pentru consens. Noi dorim îmbunătățirea eficienței și corectitudinii și uh, rapidității de uh, utilizare a fondurilor. După cum am spus și la început, dincolo de aceste trei priorități cheie, mai avem uh, patru priorități uh, specifice, și anume genul, educația, urgențele, dezvoltarea umanitară și oferirea de securitate alimentară. Experiența de la fața locului ne-a demonstrat că eșecul de a face față diferențelor de gen în astfel de crize este una dintre uh, problemele majore pe care le avem. Femeile și uh, fetele sunt adesea disproporționat afectate de crizele umanitare în ceea ce privește victimele, inegalitățile sociale și economice și violența de gen. S-a raportat că 60% din uh, prevenția uh, abuzul împotriva femeilor se întâmplă uh, în timpul acestor crize uh, umanitare, câtă vreme un număr covârșitor de femei uh, și fete au fost expuse violențe sexuale. Uh, 70% dintre femei au experimentat uh, violență bazată pe gen sau violență sexuală în timpul conflictelor îndelungate. Trebuie să luăm în calcul faptul că mai întâi femeile și fetele răspund la crize, iar contribuția lor spre o redresare uh, este de nepus sub semnul întrebării. O altă prioritate a președinției noastre este să țină cont de nevoile specifice ale copilor afectați de dezastre în conflicte, mai ales atunci când vine vorba despre educație. Astăzi, uh, unul din patru copii de vârstă școlară, adică o jumătate de milion, trăiește într-o țară afectată de uh, război. O jumătate dintre acești tineri uh, deja și-au întrerupt educația, primesc educație precară sau riscă abandonul școlar. În același timp, am putea spune că educația este uh, cu atât mai necesare în contextele de criză, pentru că contribuie la uh, reducerea vulnerabilităților copiilor în fața dezastrului și face mai pregătiți uh, pentru a face față efectelor adverse ale crizelor. De aceea, președinția noastră va da uh, importanță educației, care ar trebui să joace un rol esențial în acțiunile noastre umanitare. Noi susținem decizia Comisiei Europene de a spori finanțarea pentru proiectele educaționale în contexte de urgență de la 2 la 4% în ceea ce privește uh, bugetul umanitar. Noi nu putem însă așteptăm să finanțăm uh, acest componentă. Săptămâna trecută am făcut uh, o vizită un, în anumite tabere de refugiați din Liban și pot să spun că Libanul deja găsește peste 1,5 milioane de sirieni și încă jumătate de milion de refugiați palestinieni. Are cel mai mare număr de refugiați per capita din lume fiecare a treia persoană din Liban este refugiat. Este o situație pe care niciun dintre noi nu ne putem imagina. Situația la fața locului uh, m-a mișcat profund. Am văzut oameni care stăteau în mizerie, în adăposturi improvizate, fără posibilitatea de a avea o viață normală. În așezările de refugiați din Valea Bega am fost însoțit de reprezentanții ONU și UN, uh, ICONUR și am putut să vorbesc cu o familie care avea șapte comini. Uh, copii, tatăl suferă de diabet, mama este singura care câștigă o pâine în familie, ea poartă povara familiei pe umerii săi singură. Firește, tratamentul tatălui uh, este o povară financiară semnificativă pentru familie. Ori asta face ca copiii să nu aibă nicio posibilitate de a merge la școală și de a obține educație. Trebuie să evităm să creștem o generație pierdută. Oferirea asistenței medicale și educației în aceste zone este deci de importanță crucială. Această vizită m-a reasigurat că dacă plasăm educația în inima răspunsului nostru umanitar, mai ales uh, în ceea ce privește refugiații, uh, este o obligație chiar și câte două generații uh, uh, cresc în aceste condiții, în acest uh, moment. Deci educația este de o importanță covârșitoare. Este și prioritatea noastră națională. Am anunțat anul acesta prima cerere de oferte pentru proiecte umanitare axate pe educație în urgență, care să fie oferite în așezările de refugiați din Siria sau din statele vecine, printre care și Liban. Am alocat pentru asta jumătate de milion de euro. De asemenea, am introdus și un program special de burse uh, pentru studenții sirieni. Nu vorbim doar despre așezările de refugiați din Liban, firește, și din Siria, căci n-ar trebui să uităm uh, așezările din Kenya și alte state africane care găzduiesc uh, refugiați. Situația pe care o vedem acum poate să se înrăutățească. Și asta și datorită cele mai mari uh, secete cu care se confruntă uh, Etiopia de 50 de ani încoace și cu sporirea numărului de oameni care au nevoie de ajutor. Uh, subliniez că trebuie să folosim uh, formula corectă de ajutor. Nu există o formulă magică care să rezolve toate problemele. Resursele locale și regionale trebuie și ele să primeze atunci când analizăm nevoia de ajutor umanitar. Specific specificul priorităților noastre este să uh, insistăm și pe nexusul de dezvoltare. Credem că um, criza umanitară este de asemenea dimensiune încât uh, ea necesită intervenții dincolo de uh, natura urgenței în ceea ce privește asistența umanitară. Abordarea holistică care se integrează, cooperarea pentru dezvoltare și ajutorul umanitar pot să facă ca răspunsul nostru în fața crizei este fie mai durabil și uh, mai eficient în același timp. Conform zicalei, dacă îi dai unui om uh, un uh, pește, îl hrănești pentru o zi, dacă îl înveți să pescuiască, îi dai de mâncare o viață întreagă. Președinția noastră va da atenție, așadar, uh, acestor două componente pentru ca acești refugiați să nu aibă de suferit mai mult decât se întâmplă. Securitatea alimentară este o componentă a răspunsului nostru la criză. Cred că aici nu trebuie să mai insistăm. Uh, Uniunea Europeană se află în prima linie a oferirii de alimente și uh, de uh, nutriție, însă în continuare 800 de milioane de oameni erau subnutriți în 2015. O parte considerabilă a acestui număr uh, este uh, parte a fenomenelor extreme precum El Niño, care ar putea deveni încă și mai extrem, extreme din cauza schimbării climatice. Trebuie să facem față acestor provocări împreună cu comunitatea internațională și într-o manieră cuprinzătoare care să se bazeze pe uh, eliminarea insecurității alimentare prin dezvoltare. Pentru a conchide, stimați eurodeputați, uh, Președinția slovacă consideră că este răspunderea sa și marea sa uh, sarcină să îmbunătățească răspunsul nostru umanitar. În ceea ce privește prioritățile noastre specifice, vrem ca aceste crize umanitare să nu devină mai urgente la nivel mondial sau mai perceptibile în Europa. Noi credem că uh, progresele în uh, zonele amintite, în domeniile amintite, ar putea să ducă la un răspuns mai durabil și mai eficient. Sunt gata să port un dialog cu dumneavoastră pe durata președinției slovace și aștept să văd care sunt comentariile și recomandările pe care le aveți de făcut. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule ministru. Ne-ați uh, oferit uh, o prezentare de ansamblu a priorităților dumneavoastră. Ascultându-vă, pot să spun că nu văd uh, prea multe divergențe față de ceea ce spunem și noi deja de foarte multe luni încoace. Cred că singura problemă pe care o am, după care voi da cuvântul colegilor mei, este următoarea. Ați vorbit despre enormitatea presiunilor puse pe ajutorul umanitar cu un număr atât de mare de persoane care se mută, presiune pentru uh, securitatea alimentară, însă ieri am discutat bugetul și am înțeles că proiectul de buget a fost redus atât pentru ajutorul umanitar uh, cât și pentru cealaltă componentă a intervenției noastre. Nu găsesc acum notițele, însă Banii se pare că au fost uh, luați uh, de la siguranța alimentară și DCI pentru a plăti planul pentru uh, acordul cu Turcia. Mai sunt și alți colegi în sală care urmăresc îndeaproape ce se întâmplă cu bugetul. Acum îi dau cuvântul lui Enrique Guerrero, care e raportor permanent pentru ajutor umanitar, după care dau cuvântul celorlalte grupuri politice. Gracias, presidenta. Eh, Mulțumesc, doamna președinte. O după amiază plăcută, domnule ministru. Vreau să vă mulțumesc pentru această prezentare și pentru faptul că ați detaliat prioritățile președinției slovace. Eu cred că este o veste bună faptul că responsabilul maltez se va ocupa după dumneavoastră de acest subiect, pentru că există deja nevoia de răspuns coordonat uh, un răspuns coerent care să fie adus de președințiile succesive față de această criză umanitară pe care știm foarte bine, n-am să mai repet încă o dată, pe care o vedem că este mult mai mare decât oricând altă dată în trecut. Și tendința este să sporească intensitatea, din păcate, și nu să se reducă. Uitați-vă la numărul de conflicte pe care am fost în măsură să le rezolvăm, adică zero. Și uitați-vă la numărul de conflicte care apar, conflicte noi, din ce în ce mai multe. De aceea, plecând și de la fenomenele naturale, precum uh, uraganul El Niño, e clar că asta creionează un viitor cu nevoi umanitare crescânde în următorii ani. Și încetul cu încetul acest lucru Uh, trebuie să uh, cuprindă și refugiații, refugiații din cauza schimbărilor climatice, care vor trebui să-și părăsească țările din cauza dezastrelor ecologice. Eu cred că ceea ce ne-ați prezentat dumneavoastră, așa cum spunea și doamna președinte, Dinda, coincide de fapt cu prioritățile comisiei noastre, pe care noi le apărăm din partea diferitelor grupuri politice, Uh, le-am apărat în ultimii ani. Priorități pe care vrem să le transmitem și la summitul umanitar care a avut loc la Istanbul. Deși nu am avut o prezență suficient de pregnantă, așa cum ne-am fi dorit. Însă, în orice caz, am vrut să transmitem conținutul priorităților noastre și vedem că acestea coincid în mare, mare parte cu prioritățile pe care dumneavoastră le-ați subliniat și ați spus că sunt președin... prioritățile președinției slovace. Acum aș dori să mă refer la câteva dintre ele. Mai întâi, eu cred că una din uh, funcțiile imediate pe care va trebui să le asumați este să lansați angajamentele obținute în summitul de la Istanbul. Dumneavoastră ați semnalat că împreună Uniunea Europeană și statele membre au asumat 600 de angajamente sau un pic mai mult decât atât în toate acele domenii abordate de conferința de la Istanbul și anume să nu lăsăm pe nimeni în urmă, să sporim finanțarea, să găsim noi surse de finanțare, noi actori, care să vină cu finanțare proaspătă, să fim mai activi în preîntâmpinarea conflictelor, să încercăm să rezolvăm conflictele existente în momentul de față, să promovăm îndeplinirea și aplicarea de, uh, strictă a legislației umanitare și să investim în aceste priorități. E clar că există o serie întreagă de angajamente la care a subscris, subscris uh, Uniunea Europeană și statele membre și cred că ar fi important ca în mod coordonat statele membre și Uniunea Europeană să începem să aplicăm concret aceste angajamente. În parte, da, pentru a fi și un exemplu la nivel internațional, la nivel global, pentru a încuraja și pe ceilalți să ni se alăture și să-și îndeplinească și ei angajamentele. Și în acest sens aș dori să vă semnalez faptul că Parlamentul European întotdeauna a fost pentru a avea o monitorizare globală a felului în care se desfășoară și se aplică angajamentele subscrise la Istanbul un sistem de monitorizare care să ne permită să vedem dacă într-adevăr se îndeplinesc aceste angajamente, nu numai la nivel de Uniune Europeană, ci la nivel global, uh, la nivel de Națiuni Unite. Un sistem care să fie transparent, care să fie actualizat și care să ne permită să monitorizăm până la ce punct ne-am îndeplinit angajamentele. Eu cred că Uniunea Europeană și mai concret președinția slovacă ar trebui să încurajeze dezvoltarea acestui sistem. Și cred că ar fi bine și ar merita să subliniem faptul că Parlamentul a cerut deja Comisiei Europene să ne prezinte un al doilea plan de acțiune referitor la consensul european în uh, ceea ce privește acțiunea umanitară cu o eventuală revizuire a acestui consens european, tocmai pentru a putea adapta la anumite caracteristici anual, actuale ale uh, crizei umanitare. Dumneavoastră ați făcut o comparație cu anul 2004 și pentru a explica că de fapt s-au dublat nevoile, dar în același timp nu uitați că acest consens datează din 1996, deci au trecut 20 de ani în care realitatea s-a modificat în mod dramatic. De aceea trebuie să ne gândim la acest lucru și comisia noastră chiar s-a gândit de mai multe ori la acest subiect și la această revizuire. Apoi, de asemenea, cred că ar fi bine să discutăm și felul în care se aplică acest consens în contextul strategiei globale pe care Uniunea Europeană și Comisia Europeană pe care eh, tocmai au aprobat-o în luna iulie acum și care a fost deja prezentată în Parlament săptămâna trecută la Strasburg și care va fi dezvoltată ulterior la nivel de Consiliu, în dezbaterile parlamentare și așa mai departe. Pe acest punct aș dori să vă semnalez ceva care, după părerea mea, e destul de general, de acceptat în comisia noastră și anume să menținem elementele specifice legate de acțiunea umanitară ca fiind elemente proprii acțiuni umanitare. E adevărat că nu vrem să considerăm acțiunea umanitară strâns legată doar de dezvoltare, dar în același timp ne dăm seama că există și chestiuni de securitate ce sunt strâns legate de aspectele umanitare. Însă noi ce ne dorim este ca principiile umanitare, și anume independența, neutralitatea, toate aceste principii de bază, să fie menținute în momentul în care se aplică o abordare care să nu mizeze doar pe chestiuni de securitate. Și în final, pentru că pe tema de gen suntem absolut de acord și probabil că pe gen alți colegi vor avea ocazia să se exprime pentru a putea promova această idee pe lângă Comisia Europeană, în așa fel încât să se ajungă la 4% din uh, uh, ansamblul acțiunilor umanitare, dar eu aș ruga președinția, ca și Uniunea Europeană, să încercăm să obținem la nivel global de actori umanitari, actori în sensul de donatori care finanțează, în așa fel încât să avem un procent echivalent care să fie utilizat pentru învățământ și educație. Și eu, în final, spuneam, deci, că aș vrea să fac o trimitere și la nevoia de a vorbi pe o singur, cu un singur glas, cu o singură voce la conferința de înalt nivel din septembrie, conferința Națiunilor Unite în ceea ce privește refugiații și migranții. Și eu v-aș întreba dacă ați început deja să lucrați în așa fel încât să avem deja o ciornă a concluziilor Consiliului pentru a ști exact care va fi reprezentarea Uniunii Europene la acest summit internațional. Oricum, Linda a vorbit deja despre problemele bugetare și restricțiile bugetare la nivel de acțiune umanitară. S-a vorbit de asemenea și despre siguranța alimentară și legătura care există între, pe de o parte, creșterea criz, uh, pregnanței crizelor și, pe de altă parte, nevoile alimentare. E clar că summitul de la Rio ce va avea loc în luna septembrie, va trebui să găsească răspunsuri și uh, la un moment dat uh, acest subiect va trebui să fie preluat și să-l dezbatem. Cam atât, nimic mai mult, mulțumesc. Thanks, Enrique. I now have on my list just for... Pe lista mea. Then Charles Görens, Maria Hoibuk, Jorge Holveni, uh, Norbert Neuser. Does anybody else wish to take the floor? Just so I check No, okay, that's fine, and we have time. Ana Zaborska first for the EPP group. Thank you very much. Ana Zaborska din partea PPE. Mulțumesc, uh, Linda. Voi vorbi slovacă. Este o zi foarte importantă pentru Slovacia. Deci, bun venit, domnule secretar de stat, în cadrul Comisiei noastre pentru dezvoltare. Am fost membru al acestei comisii timp de 13 ani. De aceea este o plăcere pentru mine să vă văd astăzi aici. Programul președinției slovace în domeniul ajutorului umanitar pot să spun că este o continuare a programului președinției neerlandeze. A fost una dintre prioritățile sale să pregătească summitul umanitar. Prin urmare, este absolut firesc și logic uh, ca Slovacia să încerce să pună în aplicare angajamentele luate la acest uh, summit. Una dintre prioritățile și ambițiile dumneavoastră în acest domeniu este îmbunătățirea sistemului de ajutor umanitar în uh, Uniunea Europeană. După cum probabil știți, acum câteva zile, Curtea Europeană de Conturi uh, a subliniat uh, că ajutorul umanitar al Uniunii Europene în uh, Africa în domeniul marilor lacuri ar putea să fie prea scump. Și în conformitate cu auditorii, Comisia nu are suficiente informații pentru a vedea dacă ajutorul este eficient din perspectivă economică, pentru că mai mult de jumătate din buget uh, ajunge prin intermediul uh, agențiilor uh, ONU și nu există feedback pentru acest ajutor. Sunt sigur că aceasta nu este doar o problemă a zonei marilor lacuri, ci așa stau lucrurile și în legătură cu alte proiecte. Aș dori așadar să vă întreb următoarele. Încercarea de a îmbunătăți sistemul ajutorului uh, umanitar. Veți aborda această uh, problemă în Consiliul uh, European? Credeți că puteți împinge Comisia să solicite mai multă transparență al agențiilor ONU? Vă mulțumesc! Charles Mulțumesc, Charles Görens. Oui, merci. Mulțumesc. Aș vrea să-i mulțumesc uh, domnului Parisec pentru această prezentare excelentă. N-am uh, nimic de zis. Este o prezentare perfectă care se ridică la înălțimea așteptărilor noastre. Singura întrebare care se pune este ce putem face împreună. Cred că avem un șantier comun, dacă vreți. Trebuie să vedem cum putem progresa uh, în domeniile în care mai sunt lipsuri, există întotdeauna o problemă de finanțare și uh, va trebui să ne pronunțăm destul de curând în privința ei. Avem uh, coordonarea de politici pentru acțiunea umanitară, care ține de competența noastră. Comisia noastră merge un pic mai departe de atât. Uh, în competențele noastre intră și cooperarea pentru dezvoltare în sine. Dumneavoastră sunteți responsabili pentru supraviețuirea persoanelor pe care le ajutăm, iar noi suntem răspunzători și pentru ca supraviețuitorii să poată să trăiască în continuare. Ceea ce putem face noi împreună cred că avem o cale comună pe care avem interesul să o deschidem. Cum să păstrăm uh, imparțialitatea ajutorului umanitar? Am văzut în cadrul acordului cu Turcia că mm, comisarul nostru, care face o treabă foarte bună uh, pe probleme de acțiuni umanitare, este expus unor uh, reproșuri care stigmatizează exact acest aspect al politicii, pentru că este perceput ca uh, Uh, ținând, ca fiind obiectiv în acordul cu Turchi, Turcia. Cred că trebuie să fim uh, atenți la aceste reproșuri și să acționăm astfel încât politica acțiunilor umanitare să nu fie înțeleasă ca fiind ceva care trebuie să facă ceea ce nu fac alte departamente ale Comisiei. Nu așa stau lucrurile. Comisarul face exact ceea ce trebuie, răspunde la situațiile care apar în lume, dar nu poate să facă jocuri politice și cred că ar trebui să analizăm mai aprofundat această chestiune. În al doilea rând, aș vrea să introduc și dimensiunea parlamentară. Noi suntem o comisie deschisă la dialogul cu guvernele și ne bucurăm că suntem aici. Și cred că și dumneavoastră ar putea, ați putea să vă gândiți la modul în care am putea implica mai mult parlamentele naționale. Am vrea să vedem o coordonare și la acest nivel. Și o ultimă observație. Ar fi posibil, pe durata președinției dumneavoastră, să ne țineți la curent cu nevoile exacte provocate de toate aceste catastrofe care apar sau toate aceste drame care zguduie lumea. Poate pare anodin, dar e destul de greu să găsești cifrele exacte tot timpul. Și poate ar fi bine să avem un inventar actualizat al nevoilor, măcar ca să putem uh, alimenta discuțiile noastre pe teme bugetare. Mulțumesc încă o dată și vă asigur că puteți uh, conta pe bunăvoința și pe ajutorul acestei comisii în exercitarea funcțiilor dumneavoastră. Mulțumesc!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 Integrarea pe piața muncii este iarăși un lucru care este extrem de important. Și aș vrea să știu care este finanțarea pe această temă. Am avut foarte multe goluri în finanțarea de ajutor umanitar în anii trecuți și vreau să știu ce credeți dumneavoastră că s-ar întâmpla și cum am putea avea o finanțare mai sigură. Există mulți jucători pe piața internațională, dar aceștia nu au participat la summitul de la Istanbul. Rusia nu a venit, spre exemplu. Cum putem să includem și pe ei în munca noastră? Și ultima mea întrebare este o întrebare pe care cred că ați uh, preluat-o în uh, declarația noastră și anume atacurile asupra celor care lucrează în misiuni umanitare. Ați vorbit despre acel doctor care a fost uh, împușcat. Deci ce am putea să facem astfel încât aceste activități să fie mai sigure și să-i ajutăm pe oamenii care sunt dispuși să muncească și să ajute. Bineînțeles, nu ajunge doar să-i uh, plătim cu bani. Este un angajament din partea noastră să-i protejăm mai bine pe acești oameni. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Holveni. Uh, thanks a lot and... Mulțumesc foarte mult și eu aș vrea să vă felicit pentru programul ambițios. Aveți un program foarte concret și bine structurat. Și sunt perfect de acord cu colegii că un punct esențial este educația. Am vizitat de mai multe ori regiuni din Irak, Siria și Liban. Și este în mod clar o situație pe care trebuie să o luăm în serios. Sunt uh, foarte curios care ar trebui să fie contextul în care să opereze acest proiect educativ. Eu văd două elemente. Experiența localnicilor, liderii locali care să se implice în educație. N-aș spune să creeze și locuri de muncă, poate e prea mult, dar să ofere o șansă pentru activități locale. Și ar fi interesant de știut uh, care sunt cele două puncte esențiale, cele două elemente care ar ține pe oameni acolo unde sunt. Vreau să mă refer și la două dintre prioritățile dumneavoastră. Ați menționat capacitățile locale și cred că aceste capacități locale trebuie să fie luate mai în serios. Capacitățile locale trebuie să existe la fața locului, mai ales în regiuni precum Siria sau Irak. Este foarte dificil să obții experiența locală acolo. Pentru că sunt foarte mulți care se duc în vizită două zile și au senzația că au căpătat o experiență uriașă. Dar dacă te duci în uh, Irak sau Siria, veți vedea un fenomen. Cui îi pasă de refugiați? Bineînțeles, sunt multe organizații locale și internaționale care au un volum de muncă foarte mare și vreau să subliniez că Uniunea Europeană este cel mai mare donator din regiune. Dar acesta este un punct specific. Dacă vorbim de musulmani, de creștini, de iazizi, Bisericile și instituțiile religioase au un rol uriaș de jucat în acordarea de prim ajutor și de ajutor umanitar. Și regulamentele Uniunii Europene nu acceptă acest lucru. Situația actuală este astfel încât dacă ești o instituție religioasă, nu ai acces direct la fondurile europene. Asta este realitatea. Bine, poți avea diverse tipuri de colaboratori și așa mai departe, dar cred că trebuie să mergem mai aproape de realitate. Doar acest tip de uh, structuri și de uh, religii, pentru că până la urmă nu e o problemă de ești credincios sau nu, e o problemă de instituție care uh, face parte din uh, societate. Și un ultim punct, ați menționat uh, în ultima parte a discursului schimbările climatice din ultimul deceniu. E ca un ca fotbalul, toată lumea se pricepe. Dar schimbarea climatică trebuie să fie comunicată mai clar, mai concret. Ce înseamnă? Câți oameni vor fi nevoiți să se mute dintr-o regiune, dintr-o parte a lumii în alta, din cauza schimbărilor climatice? Deci schimbările climatice nu sunt o glumă și nu sunt doar pentru țările educate și bine dezvoltate. Și cred că ar trebui să comunicăm și să subliniem aceste aspecte în comunicările externe și sper să vă revedem înainte de finalul președinției dumneavoastră. Mulțumesc. Norbert Neuser. Norbert. Domnul Neuser. Uh, vielen Dank, Linda. Mulțumesc foarte mult, Linda. Îi mulțumesc și domnului Palicek pentru prezentarea sa și pentru că a pregătit și ne-a prezentat ce trebuie să se întâmple în următoarele șase luni ale președinției slovace. Aș vrea să fim în momente mai bune decât suntem acum, cu Brexitul, cu criza refugiaților. Cred că avem sarcini uriașe care ne așteaptă. Felicitări pentru pregătirea foarte bine structurată a planului pentru următoarele șase luni. În ceea ce privește ajutorul umanitar, președinția olandeză ne-a promis foarte, foarte concret că va îndeplini diversele ținte convenite la Istanbul și cred că ar fi foarte bine ca în următoarele șase luni să avem o evaluare legată de aceste responsabilități și despre uh, măsura în care aceste ținte au fost atinse, astfel încât să putem colabora în scopul uh, ajutorului umanitar. Cooperarea este importantă între statele membre și trebuie să îmbunătățim acest lucru. Mă bucură foarte mult faptul că ați menționat și conflictele uitate. persoanele care și-au părăsit țara natală, oamenii care au fost persecutați și au fost nevoiți să fugă. Este foarte clar că trebuie să analizăm cu mare atenție această situație și să ajutăm la fața locului, pentru că majoritatea oamenilor vor să rămână unde sunt, nu vor să plece de acolo și să devină refugiați. Astăzi, în comisia noastră, noua orientare este legată de securitate. Trebuie să existe o delimitare clară între lupta împotriva sărăciei, pe de o parte, și problemele de securitate, pe de cealaltă parte. Evident, ar putea să fie și ceva suprapuneri, dar trebuie să fim foarte atenți să ne asigurăm că banii nu sunt folosiți în alte scopuri, așa cum ar fi securitatea. Scopul de 4% fonduri pentru educație este extrem de important, este un lucru care poate fi susținut în cursul președinției dumneavoastră. Acum trecem la solidaritate între statele membre din Uniunea Europeană. O să spun clar că în ultimii ani, împreună, am făcut mult prea puțin pentru Italia, Grecia și Malta, având în vedere sosirea valului uriaș de refugiați și avem nevoie de solidaritate între statele membre. Trebuie să lucrăm împreună pentru a depăși aceste probleme serioase în ceea ce privește fluxul de migranți și de refugiați. În mod diplomat aș spune că țara dumneavoastră, în discuțiile de la Comisie despre distribuirea uh, de migranți, țara dumneavoastră n-a fost foarte entuziastă față de propunerile făcute și vreau să subliniez încă o dată că este imperativ să existe cooperare și un efort concertat. Și sper că dumneavoastră și pre prezenția cehă veți da un exemplu bun în ceea ce privește cooperarea pentru a face față fluxului de migranți. Energia, apoi. S-a subliniat acest uh, punct, o prioritate extrem de importantă și nu avem nevoie de decizii ad hoc. La Comisie și în politicile europene vrem, într-adevăr, energie durabilă în țările în curs de dezvoltare, astfel încât oamenii de acolo și toată lumea să aibă acces la energie și electricitate. Äh, la sfârșitul acestui an, va trebui să transmiteți ștafeta următoarei președinții, președinția Maltei, și pe mine ce mă enervează de fiecare dată e faptul că țările membre ale Uniunii Europene nu sunt niciodată pregătite. Evident, Uniunea Europeană Și oricum, la sfârșitul acestui an ne veți raporta ce anume s-a realizat dacă doar 15% din ceea ce ne-ați prezentat astăzi va fi realizat, va fi deja un, un, un rezultat foarte bun al președinției slovace. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, Norbert. Cred că nu mai dorește nimeni altcineva să intervină și vreau să subliniez un aspect care nu a fost uh, subliniat și anume primirea acestor refugiați pe chestiuni umanitare în Uniunea Europeană, faptul că nu aveam suficient sprijin și ajutor umanitar pentru proiectele care se desfășoară aici, în propriile noastre state membre și faptul că primirea nu a fost întotdeauna la înălțime. Și uh, faptul că noi am investit mult mai mult în țări precum Turcia și Liban. Uh, Ideea este că trebuie să mobilizăm ECO și trebuie să mobilizăm și anumite fonduri de pe alte linii bugetare, în așa fel încât să promovăm uh, acest ajutor umanitar și pe teritoriul Uniunii Europene și să sperăm că ne veți putea menține la curent, ține la curent cu faptul că situația se îmbunătățește. Și e clar că există dificultăți. Evident, nu acuzăm pe nimeni, nu învinovățim pe nimeni, nici Grecia, nici alte țări. Uh, dar e clar că Uniunea Europeană trebuie să fie în măsură să primească refugiații, refugiații în mod corect. Țări cum ar fi Grecia, Malta, care se află în prima linie uh, de sosire a refugiaților, care evident se confruntă cu mult mai multe probleme decât alte țări care primesc uh, ulterior mult mai puțin refugiați. Uh, Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru comentariile dumneavoastră și pentru uh, sprijinul pe care l-ați demonstrat față de prioritățile președinției noastre. Sper că vom găsi teren de înțelegere pe aceste subiecte și așa cum se spunea că dacă am reușit să realizăm jumătate din ceea ce am prezentat, ar fi deja foarte bun. Oricum, așa cum am spus încă de la bun început, întotdeauna e nevoia de a prelungi activitatea depusă de președinția precedentă, de a continua și noi vom transmite mai departe ștafeta către președinția malteză. Acum, referindu-mă la toate comentariile și întrebările dumneavoastră, câteva cuvinte, câteva mesaje le-am uh, subliniat. Nevoia de continuitate, spre exemplu, în general, în ceea ce privește asistența umanitară, nevoia de coordonare mai bună și de implicare a tuturor actorilor interesați, a factorilor interesați, în așa fel încât această asistență umanitară să fie mai eficientă. Evident, trebuie să facem și o muncă de evaluare a felului în care implementăm toate aceste angajamente preluate la Agenda 2030, preluate la summitul pe Mediterana și cred că acestea sunt mesajele principale asupra cărora putem fi de acord. Apoi, în ceea ce privește finanțarea, după cum spunea și dumneavoastră, știți foarte bine, situația actuală și nevoile umanitare care au crescut dramatic în ultimii ani sunt de așa natură încât uh, chiar dacă vom spori ajutorul acordat, alocat, tot nu vom putea acoperi toate nevoile. Apoi, în prezentarea mea am subliniat faptul că există comunități care se confruntă cu această criză la nivel umanitar pe o scară foarte largă dar și Uniunea Europeană în intern se confundă, confruntă cu dificultăți și dificultăți uh, chiar și la nivel de buget. Deci trebuie să ne asigurăm că orice euro care va fi cheltuit, va fi cheltuit în mod eficient și că va fi utilizat <laughs> în scopul potrivit. Iar în acest sens, vreau să menționez acordul obținut pentru a ne asigura că finanțarea necesară pentru asistență umanitară va fi oferită în mod eficient și flexibil. Cel puțin aceasta era și concluzia care a fost desprinsă din summitul umanitar de la Istanbul. Și munca aceasta a fost deja începută sub președinția precedentă. Apoi, pentru a discuta despre acel follow-up al summitului umanitar, e clar că există o muncă de pregătire înainte de summit, a existat o muncă de pregătire cu consultarea tuturor factorilor interesați, dar, la final, aș putea spune că, după părerea mea, prezența a fost destul de bună din partea guvernelor, din partea sectorului privat, din partea ONG-urilor și cu siguranță am reușit să creăm acea sinergie necesară pe chestiuni umanitare. Acum mai sunt multe de făcut. Trebuie să ne asigurăm că vom avea sprijin pentru a preîntâmpina anumite conflicte, pentru a avea rezoluțiile necesare în acest sens, însă pentru asta e nevoie de acțiune politică care să fie transpusă prin rezoluții. Și evident, vom încerca să analizăm și să preluăm toate angajamentele ce au fost luate pe durata președinției noastre pentru a vedea rata de implementare și să vedem care este metoda cea mai bună de monitorizare a implementării. Și e clar că putem în acest sens utiliza și mecanismul de monitorizare pe care l-am menționat încă de la bun început. V-ați referit de asemenea și la situația umanitară și evoluțiile recente, care, după părerea mea, reprezintă poate partea cea mai importantă din prioritățile noastre. Uh, când vine vorba de persoane strămutate, o persoană de 70 de ani care este strămutată nu are altă posibilitate decât să se bizuie pe ajutor umanitar. Deci, de aceea este absolut crucial uh, să ai sentimentul că faci parte dintr-o societate, că cineva are grijă de tine. E vorba de demnitate. Poate că aici e motivul cel mai urgent pentru care ar trebui să considerăm toate posibilitățile ce există, în așa fel încât să ne coordonăm eforturile în modul cel mai eficient cu putință. Deci e nevoie de o abordare mai globală, mai coerentă, cu un angajament politic care să ne permită să respectăm și principiile umanitare, care ele de fapt sunt apolitice. Și atunci putem fi de acord. Evident, consensul european pe ajutor umanitar și consensul ca atare nu, încheiat în 1996 e foarte diferit de situația cu care ne confruntăm noi astăzi. Și e clar că e nevoie de angajamente și împreună cu partenerii noștri, e clar că vom juca un rol activ în așa fel încât să avem o, un task force care să se ocupe de implementarea planului. Planul conține o gamă limitată de acțiuni și pune accentul pe acelea care sunt cele mai importante și, de fapt, e clar că legislația în domeniul umanitar are nevoie de o abordare coerentă. Și m-aș referi acum la observația doamnei Zaborska, colega mea din Slovacia. Dumneavoastră ați menționat raportul Curții de Conturi. Salutăm acest raport și îl vom analiza, mai ales în grupul de lucru Corafa, și vom încerca să îl includem și în concluziile Consiliului pe durata președinției noastre. Deci vă mulțumesc pentru întrebările pe care mi le-ați adresat și îmi cer scuze că nu v-am răspuns în limba slovacă. What else did we have? financing coordination I mentioned. Ce altceva mai aveam pe listă? Asta am menționat. Educație, învățământ. Mulți dintre dumneavoastră s-au referit la educație, finanțare și protecția lucrătorilor umanitari. În ceea ce privește educația, pot să adaug că educația nu se referă doar la formarea oamenilor, ceea ce e un lucru important ca atare, dar se referă și la școli, la facilitățile care sunt oferite și care reprezintă un loc sigur pentru tineret, pentru copii. Știm că tinerii băieți pot fi recrutați de către grupuri militare, pot fi utilizați pentru muncă forțată, de îndată ce au anumită vârstă. Știm că fetițe pot fi, pot fi răpite și pot fi abuzate sexual. Asta tocmai pentru că nu sunt la școală, pentru că nu fac parte dintr-o comunitate care este consacrată unor activități de educație și trebuie să ne asigurăm că în acest context școlile, spitalele reprezintă niște oaze de siguranță și că nu vor fi atacate. În acest context, educația cu, această, cu acest sens, e clar că uh, are un rol deosebit de important. Apoi, în ceea ce privește siguranța sau securitatea lucrătorilor umanitari în perioade de criză, în situații de criză, aici cred eu că elementul cel mai important este să se respecte legislația umanitară. Ceea ce putem încerca să facem este să sporim această conștientizare și tragedii precum cele pe care eu le-am menționat, uh, care s-au întâmplat recent în Sudanul de Sud, să ne asigurăm că acestea nu se vor mai repeta pe viitor. E o situație inacceptabilă și anume că noi, ca și comunitate internațională, nu am reușit să explicăm cât de importantă este legea umanitară și că nu am reușit să sancționăm astfel de încălcări și faptul că au existat și există în continuare lucrători umanitari care au de suferit. De aceea trebuie să încercăm să atragem atenția asupra acestui fenomen. Și atunci, cum putem să implicăm toți actorii care au participat la summitul umanitar? Aici nu e vorba doar de o analiză din partea Uniunii Europene, ci e vorba de o analiză a întregii comunități internaționale. Trebuie să vedem ce anume s-a spus, care, ce afirmații s-au făcut, care sunt angajamentele ce au fost preluate. Ați menționat și Rusia. Pe durata președinției slovace, noi vom avea un dialog cu partenerii noștri, vecinii noștri, vom include și Rusia în contextul de la Geneva și în contextul de la New York, Așa că, așa cum spuneam și mai devreme, așteptăm cu nerăbdare acea conferință ce va avea loc pe chestiuni de migrație. Și de asemenea, pentru Uniunea Europeană ca și actor global în domeniul umanitar, e foarte important să cooptăm și ceilalți actori uh, și să-i convingem de cauza noastră. Ideea fiind să avem cooperare și coordonare, în așa fel încât toată lumea să fie implicată. Pentru că, da, finanțele sunt așa cum sunt și pentru a face față nevoilor umanitare, cu finanțele pe care le avem, trebuie neapărat să implicăm pe toată lumea, în așa fel încât să putem rezolva crizele umanitare. Și apoi, cum anume să facem pentru a menține oamenii în regiuni? Uh, m-am referit adinaur la persoanele strămutate. Este și partea poate cea mai importantă pe care am constatat-o mai ales în Liban, în momentul în care am discutat cu oficialii de acolo și cu lucrătorii la fața locului. Ei aveau impresia că Uniunea Europeană și comunitatea internațională și Națiunile Unite nu înțelegeau prea bine contextul oamenilor din Liban și nu înțelegeau ce înseamnă să ai o treime din populație ca și refugiați. În consecință, nu pot decât să susțin această dorință de implicare a autorităților locale prin diferite mecanisme pentru a susține infrastructura, economia locală, e ceva crucial pentru că altfel nu am avea o implicare a societății, nu am avea o participare. Și de multe ori s-a spus că, de fapt, ajutorul este furnizat doar pentru refugiați, deși sunt foarte mulți libanezi care suferă din cauza acestei situații, din cauza faptului că sunt uh, strămutați, strămutați în intern, nu în străinătate. Și aveam sentimentul că acest, lucru e un fen- că acest fenomen e un fenomen valabil și în alte țări în momentul în care discutăm cu oamenii, e clar că acea asistență umanitară trebuie să acopere și aceste cazuri. I believe I, I... Cred că m-am referit la toate întrebările dumneavoastră și preocupările pe care le-ați avut. Dacă nu sunt gata să mai interacționez cu dumneavoastră de câte ori este posibil. Echipa mea va munci din greu pe durata președinției și uh, eu, la rândul meu, voi apăra aici uh, de mai multe ori. Apoi, în ceea ce privește informarea Parlamentului, cu siguranță e ceva ce putem să susținem, pentru că e foarte important ca noi, în Uniunea Europeană, să înțelegem că suntem în aceeași barcă, și Comisia, și Consiliul, și Parlamentul. De aici vine consensul și uh, Asta ar trebui să se întâmple în fiecare zi, pentru că cu cât avem mai multe informații și cu când schimbăm mai multe informații, cu atât putem reacționa mai bine și cu atât putem eh, lucra mai eficient pentru a încerca să rezolvăm aceste provocări. Mulțumesc! Mulțumim, domnule ministru. Văd că nu mai e cineva care să uh, dorească să intervină. Asta înseamnă că ați acoperit eh, toate punctele la care s-au referit colegii. Aș dori să reamintesc colegilor că astăzi la ora 17 avem un schimb de opinii comun cu Comisia AFET și asta în legătură cu um, provocarea reprezentată de strămutarea forțată a populației. Asta în legătură cu ultimele rapoarte ONU legat uh, de uh, migrația masivă. Ne vom întâlni în 2Q2, deci nu în această sală va fi vorba de o parte importantă a muncii noastre. Sigur, vom elabora un raport comun cu Comisia AFET chiar în legătură cu acest subiect. Domnule ministru, suntem gata să lucrăm uh, alături de dumneavoastră și sperăm uh, că la vară nu vor mai apărea crize umanitare noi. Sperăm că vom putea avea o vară liniștită, căci am avut veri uh, în care s-au petrecut nenumărate evenimente îngrozitoare. Sperăm că anul acesta vom avea o vară mai uh, blândă și suntem gata să lucrăm cu președinția. Dorim să-i mulțumim ministrului că a fost astăzi aici alături de noi. Okay, colleagues, if those who are leaving... Cei care părăsiți sala, vă rog să o faceți în liniște, spune doamna președinte. Um, colleagues, we now move to item 17. Trecem la uh, punctul 17 de pe ordinea de zi și anume încheierea acordului de parteneriat economic uh, APE între statele partenere din comunitatea Afric ci de est. Vă rog, stimați colegi, dacă plecați, faceți-o în liniște, spune doamna președinte, că trece la un subiect foarte important de partea noastră de zi, și anume uh, discutarea acord de parteneriat economic între statele partenere din Comunitatea Africii de Est pe de o parte și Uniunea Europeană pe uh, de altă parte. Uh, noi trebuie să ne dăm acordul pentru acest acord. Este o chestiune foarte uh, importantă. Cele cinci state uh, vizate în acest acord de parteneriat sunt Burundi, unde sunt probleme, Kenya, Rwanda, Tanzania și Uganda Uganda. Domnul Preda este domnul raportor și are dreptate. E prea mare scomot în sală. O să încep să vă arăt cu degetul pe cei care faceți gălăgie. Cred că și secretariatul nostru poartă niște întâlniri în privat în sală. Vă rog să păstrați deci liniștea pentru ca domnul Preda să-și poată prezenta raportul în fața comisiei. Cred că acum condițiile sunt bune. Raportul este foarte important, subiectul important. Domnule Preda, aveți cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult doamnă președinte. Uh, qui sunt avec nous um, Aș dori să spun că regăsiți elemente în dosarul dumneavoastră în legătură cu acest aviz care este pentru Comisia INTA. Acesta a fost uh, redactat uh, în conformitate cu uh, liniile de dezbatere pe care le-am avut pe 20 iunie, deci cu puțină vreme în urmă. Acesta este motivul pentru care nu voi relua toate aspectele pe care deja le-am discutat atunci, pe 20 iunie. Mă voi limita doar la prezentarea concluziilor mele după ce am analizat textul acordului de parteneriat uh, economic între Uniunea Europeană și Comunitatea Africii de Est. Pe ansamblu, cred că acest APE, acord de parteneriat economic, uh, poate să folosească pe post de catalizator uh, unei creșteri și dezvoltări inclusive și durabile în această regiune. În ceea ce privește aspectele pur comerciale, acesta se bazează pe un uh, acces uh, asimetric la piață și uh, permite partenerilor Uniunii Europene să excludă sectoarele sensibile de la liberalizare și de aceea acest acord oferă statelor vizate o mare marjă de manevră și am insistat mult asupra acestui aspect atunci când am purtat dezbaterea. Reamintesc de asemenea că există lungi perioade de tranziție care merg până la 25 de ani pentru anumite categorii de produse. Vă reamintesc de asemenea derogările legate de deschiderea piețelor, uh, unde există garanții pentru industriile emergente și pentru securitatea alimentară. De asemenea, există și posibilitatea de reintroducere a unor taxe la export. Și toate aceste lucruri uh, sunt, cred eu, uh, analizate dintr-o perspectivă care se uh, bazează pe subdezvoltare. Este vorba până la urmă de uh, poziția noastră, a comisiei noastre. Apoi, uh, regulile de origine îmbunătățite pot să faciliteze exporturile și să stimuleze integrarea regională. Ceea ce, firește, este un obiectiv major al Uniunii Europene atunci când încheie astfel de acorduri de parteneriat economic. Deși regretăm uh, absența includerii unei trimiteri uh, făcută expres la dezvoltarea durabilă, această problemă ar putea fi reexaminată după 5 ani de la intrarea în vigoare a acestui acord și asta datorită clauzei uh, de rendezvous. Comitetul Natilor Funcționari însărcinat cu punerea în aplicare a acestui acord de parteneriat economic trebuie să um, urmărească aplicarea sa și impactul său asupra dezvoltării uh, durabile. Apoi, în ceea ce privește problema dezvoltării, pot să menționez marele capitol legat uh, de cooperarea pentru dezvoltare și, de asemenea, aspectele de, care țin de dezvoltare și care apar uh, în anexă și care sunt chestiuni pozitive care merită salutate. Pentru că ele reflectă interesele uh, Uh, partenerilor noștri și prioritățile pe care aceștia le au. Dar, la fel ca și în cadrul celorlalte APE-uri, uh, problema finanțării pentru dezvoltare este crucială. Așadar, ar trebui ca și noi să ne asumăm uh, răspunderea și să ne asigurăm că uh, Punerea în aplicare a acestor acorduri beneficiază de o finanțare adecvată pe viitor. Asta, firește, câtă vreme se ține cont și de capacitățile de absorpție la nivel local. În ceea ce privește pilonul drepturile omului și guvernanță, Trebuie mai întâi să salut uh, includerea unei trimiteri uh, exprese la uh, menționarea bunei guvernanțe printre obiectivele acestui acord. Toate acestea apar scrise clar în acord. Apoi, Firește că ne-am fi dorit uh, uh, o trimitere mai clară la respectarea drepturilor omului în acest acord. Deocamdată trebuie să ne mulțumim cu o trimitere indirectă la acordul de la Cotonou și la măsurile adecvate pe care părțile le pot uh, uh, adopta în virtutea acestui uh, acord. Este vorba despre o clauză de asociere. Apoi, uh, expirarea acestui acord de la Cotonou ar putea să reprezinte pentru noi ocazie de a reconsolida drepturile omului uh, pentru noi și de a re, uh, analiza acest acord de parteneriat economic. Cred că trebuie să ne asumăm responsabilitățile și să cerem impunerea unei clauze a drepturilor omului în situația de după Cotonou. Cred că am plecat bine la drum, că ce vom vota uh, un raport al domnului Noizer în curând, uh, după uh, vară, în acest sens. Apoi, în ceea ce mecanismul de urmărire a acestui uh, acord, am uh, spus uh, deja la sfârșitul lui uh, iunie că nu există un comitet parlamentar care să fie prevăzut, ci un comitet mixt care presupune și participarea societății civile. După foarte multă vreme de la intrarea în vigoare a unui acord, putem să dispunem de un mecanism de urmărire foarte puternic și de o punere în aplicare foarte clară și concretă a acestui mecanism de monitorizare. Noi salutăm disponibilitatea doamnei Manstrom de a se implica formal în acest sens. Aceste lucruri au fost uh, menționate într-o scrisoare pe care dânsa ne-a transmis-o în uh, Comisia Intra, INTA uh, președintelui. În concluzie, acest acord de parteneriat economic nu este decât un început, ci că totul va depinde de punerea sa în aplicare. Prin urmare, în funcție de rezultate vom putea judeca acest demers. Chestiunile legate de dezvoltare rămân totuși centrale în ceea ce privește până aplicarea acestui acord. Și în cele din urmă, o întrebare de adresată uh, Comisiei, dacă îmi permiteți, uh, pentru a vedea dacă uh, semnarea acestui acord de parteneriat economic avea loc în iulie, așa cum se prevede, sau dacă totul va fi amânat. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, un raport foarte clar. L-am citit se fac niște recomandări foarte clare acolo. Norbert Neuser este primul vorbitor. Mulțumesc, uh, Linda. Uh, îți mulțumesc și ție, Cristian, pentru acest uh, aviz. În principiu, nu pot decât să susțin ceea ce am spus recent, și anume că aceste state sunt relativ uh, bine integrate din perspectivă economică și de aceea este foarte important uh, să facem uh, o ofertă comună acestor state în ceea ce privește reducerea taxelor vamale. Trebuie să ne asigurăm că drepturile omului, precum și standardele sociale și de mediu, sunt menționate în acest acord de parteneriat economic. Se fac doar trimiteri indirecte, de fapt, la achiul de la Cotonou. Dincolo de aspectul politic foarte important, Există însă anumite standarde sociale și anumite drepturi obligatorii care uh, uh, se subînțeleg va trebui să vedem ce se va întâmpla după expirarea acordului de la Cotonou. Este foarte semnificativ pentru noi că implementarea acestui acord este bine monitorizată, astfel încât uh, putem vedea care ar putea să fie lipsurile sau potențiale probleme uh, pentru statele uh, africane. Trebuie să recunoaștem toate aceste elemente într-un stadiu timpuriu. De aceea este bine să existe un organism consultativ, un comitet consultativ, de fapt, care va fi înființat. E bine că se va implica și societatea civilă în tot acest demers și că se va putea analiza situația specială din Burundi. Trebuie să ne asigurăm că există un dialog cu privire la drepturile omului și că se face trimitere la asta. Ieri seară a existat o nouă evoluție pentru că am uh, cerut un studiu noi, Parlamentul European, uh, Universității de la Cambridge, ori Concluziile au fost uh, că uh, APE-urile pe care le-am încheiat cu statele din uh, Africa de Est nu sunt considerate a fi o măsură adecvată în cadrul acordului de la Cotonou. Experții au afirmat că acordul pe care l-am avut cu Africa de Sud, Africa de Est, conțin uh, clauze cu privire la drepturile omului, dar aici Comisia, uh, în acest uh, acord, a ales uh, o altă formulare și întrebarea mea este oare de ce? Va trebui eventual să ne consultăm în legătură cu această chestiune. Știu că în grupul uh, nostru a existat oarecare rezistență la faptul că aceste chestiuni uh, legate de drepturile omului nu sunt clarificate. Asta înseamnă că situația în ce privește încălcarea drepturilor omului este neclară. Cum uh, vom proceda? În Africa uh, de Sud, în Africa de Est, există alte prevederi, aici uh, altele și va trebui să încercăm să coordonăm totul. De asemenea, trebuie să existe o coordonare și cu Comisia. Comisia trebuie să ne explice de ce aici și în Africa de Est avem o altă abordare față de celelalte regiuni. Deci aș solicita uh, Um, să dăm timp uh, studierii amendamentelor și eventual să um, amânăm puțin votul pentru a obține suficiente informații din partea Comisiei în legătură cu acest subiect. Mulțumesc! Mulțumim! Mm, Maria Hoibuch Nu este primul acord de parteneriat uh, pe care îl discutăm noi uh, aici. Este bine cunoscut uh, că există anumite atitudine vis-a-vis -vis de criticile uh, făcute față de statele din Africa de Est. Vorbim despre cinci state, din care patru sunt printre cele mai puțin dezvoltate, iar Kenya are venituri superioare și se situează la un alt nivel. Tanzania a decis uh, duminică să nu semneze acordul cu uh, Uniunea uh, Europeană și justificarea este Brexitul. Vor mai exista și alte efecte negative în regiune, ori aceste lucruri sunt uh, nefavorabile Keniei, pentru că Kenya este mai mult sau mai puțin dependentă de acest acord. Pentru că dacă nu-l va avea, nu va avea nici acces la uh, piață. Uh, Celelalte state sunt state mai puțin dezvoltate și nu pun atât de mult accent pe această posibilă pierdere a accesului la piață. Până la urmă sunt state care au un nivel de dezvoltare diferit, interese diferite și uh, ele se văd grupate în același acord. Pentru noi aceasta este o problemă reală. Apoi uh, putem spune în manieră generală că aceste APE-uri nu creează stimulare pentru diversificare în Uniunea Europeană. Aici vorbim mai ales uh, despre produse alimentare care sunt uh, uh, exportate, vorbim despre fructe și legume, care reprezintă 6% din schimburile comerciale și ne gândim că poate în aceste sectoare vorbim mai degrabă de un schimb cu regiuni foarte sărace. Ele vor putea să asigure o cultură intensivă uh, Uh, pentru a satisface și piața noastră, mai degrabă decât să se ocupe de uh, furnizarea de bunuri pentru uh, popor, pentru comunitățile locale. Își vor intensifica, practic, producția pentru a satisface piața europeană, ori eu cred că asta nu aduce valoare adăugată pentru uh, situația lor. Apoi, în ceea ce privește uh, normele igienice, normele uh, legate de etichetarea uh, cu privire la țara de origine există uh, pentru piața europeană. Aceste state vor avea probleme dacă uh, își transformă la fața locului propriile produse uh, alimentare. Deci uh, vom dezavantaja piețele uh, locale, ne creând, de fapt, avantaje pentru aceste state, pentru că nu sunt în măsură să facă față la ceea ce se va întâmpla. În această dimineață, la audiere, am vorbit despre uh, asemenea lucruri. Până la urmă vorbim uh, și despre pierderi uh, fiscale, pierderi de venituri fiscale, iar Comisia ne-a spus uh, că ar trebui să colectăm mai bine și să cheltuim mai bine. Însă, până la urmă, să nu uităm de taxele la export și că cu aceste AP-uri mergem mult mai departe față de ceea ce solicită OMC-ul, care prevedea niște taxe la uh, export. Astăzi să uh, spunem, uh, da, reducem drepturile vamale reciproc, dar uh, noi avem de-a face cu niște economii foarte slabe. Deci, dacă le-am pune pe picior de egalitate cu noi, le-am crea un mare dezavantaj. Și asta chiar dacă vorbim despre perioade de tranziție. Câtă vreme nu există o egalitate reală de forțe economice în raport cu noi, eu cred că aceste state trebuie să-și păstreze dreptul de a încasa uh, aceste venituri fiscale pentru a-și suplimenta bugetul. Apoi, în ce privește clauzele cu privire la drepturile omului, s-a spus uh, deja că ar trebui uh, să fie adăugate la dezvoltarea durabilă, protecția mediului, drepturile sociale, dreptul muncii și așa mai departe aceste clauze nu sunt suficient uh, de pregnante în acest uh, text. Apoi, în ceea ce privește procedura arbitrajului, nu suntem nici aici acoperiți, deci nu există niciun fel de a unor norme, că e vorba de mediu sau uh, altceva. Nimic nu poate fi obținut uh, practic în justiție în conformitate cu sistemul OMC. Deci, uh, noi vrem să încurajăm dezvoltarea în Africa, în aceste regiuni, înainte să uh, le deschidem atât de mult înspre Europa. Mulțumesc! Mulțumesc, aș dori să reamintesc uh, colegilor că avem o prezentare la care făcea trimitere domnul Noizer mâine la ora 15, o prezentare comună în cadrul Comisiei INTA cu privire la dispozițiile legate de drepturile omului în acordurile AP pentru a vedea ce se întâmplă și cu cadrul stabilit de acordul de la uh, Cotonou. Aș dori să-i spun ceva domnului Preda. Vă ruga și uh, Comisia să vorbească despre problema legată de Tanzania, pentru că am primit niște uh, știri uh, că Tanzania nu va semna acest APE din cauza Brexitului. Vrem, deci, să vedem ce se va întâmpla cu un acord care nu va fi semnat și de Tanzania. Avem un termen de înaintare a amendamentelor stabilit pentru mâine. Am înțeles că, de fapt, nu există nicio urgență, pentru că Comisia INTA nu are niciun fel de termen uh, pentru acest uh, raport. Domnule Preda, mă întrebam așadar dacă putem să oferim mai mult timp uh, colegilor pentru a obține mai multe informații până când vom primi mai multe informații about putea Poate puteți să vă gândiți în timp ce ascultăm Comisia. Deocamdată termenul de depunere a amendamentelor e mâine la ora 13. Provided, oh, we haven't received, and we will vote, but we haven't received the Council's dar nu am primit nici solicitarea formală a Consiliului pentru consimțământ și s-ar putea să nici nu o primim dacă e o problemă cu Tanzania, dar să ascultăm Comisia și să ne gândim dacă trebuie să votăm sau dacă e mai bine să revenim după vacanța de vară. Comisia. Intervenție fără microfon. Sorry, Mr. Val from DG Trade. Domnul Val, de la DG Comerț. Da, mulțumesc, doamna președinte. Multe mulțumiri domnului Preda pentru toată munca sa pe marginea acestui acord. Și pentru toate sugestiile pe care le-a făcut în legătură cu acordurile de parteneriate economice. O să trec direct la subiectul menționat de dumneavoastră și anume confirmarea recentă din partea Tanzaniei care are nevoie de mai mult timp pentru a semna acest acord Cred că trebuie să fim foarte atenți cu cuvintele pe care le folosim. Nu cred că putem spune că au decis să nu semneze. Cel puțin nu asta ne-au spus nouă sau partenerilor din regiune. Motivele pentru care s-a amânat uh, semnarea nu pot fi uh, Uh, luate, nu pot fi considerate ca fiind de la sine înțelese. Am venit un pic cam târziu la această reuniune și îmi cer scuze, noi eram alături cu ambasadorii uh, acestor țări, ascultându-le povestea și ei ne asigură, fără excepție, că întârzierea este, și citez, o problemă foarte mică. Asta a spus ambasadorul Keniei. Este o simplă problemă, a spus ambasadorul Ugandei, și excelențele lor cer un pic mai mult timp, astfel încât să ajungă la punctul la care se poată semna toți în același timp, în același loc. Din partea Comisiei, noi întotdeauna i-am susținut și am susținut să ajungă la concluziile la care doreau să ajungă. Nu ni s-a spus niciodată că ar fi vreo problemă reală care să stea în calea uh, semnării acestor acorduri, cu atât mai puțin Brexitul. Deci noi continu- ne continuăm munca, așteptând semnarea și ratificarea din partea celor cinci țări. Ambasadorii au uh, subliniat că este o regiune foarte integrată, probabil cea mai integrată din Africa și vor să uh, Uh, meargă mai departe împreună și să consolideze aceste țeluri de integrare pe care le-au stabilit ei înșiși. Ca și noi, și ei erau interesați de monitorizarea evenimentelor. Și în acest sens, ei au notă de faptul că Nota doamnei comisar Manstrom ar trebui să fie un punct de plecare pentru cooperarea noastră cu aceste țări, pentru a monitoriza implementarea și impactul acestui acord. Vom avea o structură instituțională pe care ne putem baza la nivel ministerial, dar de asemenea și la nivelul societății civile, prin comitete consultative. Dacă am mai mult timp la dispoziție, poate n-aș intra chiar atât de mult în uh, întrebarea profesorului Baltor, care înțeleg că va fi discutată în reuniunea comună de mâine. Ceea ce ne va da în loc de discuții, dar pot să răspund uh, de ce uh, clauzele sunt formulate diferit în diversele acorduri. E foarte simplu, au fost negociate cu parteneri diferiți, cu sensibilități diferite. Dar spiritul în care au fost negociate aceste prevederi este identic. Pentru că toate se bazează pe acordul de la Cotonou, care rămâne piatra de temelie pentru toate aceste acorduri. Dar în detalii vom intra mâine cu oameni mai calificați care să discute aceste probleme. Încă un minut v-aș mai răpi pentru a intra în câteva aspecte care poate n-au fost clarificate suficient în trecut. Noțiunea că parteneriatele Uh, economice vor reduce diversificarea exporturilor din uh, estul Africii, considerăm că este incorrectă în măsura în care, tocmai pe baza unor reguli mai relaxate, oportunitățile vor fi mai mari pentru a exporta uh, produse prelucrate fără tarife vamale în Europa. Noi am făcut propria noastră analiză, care va fi împărtășită și cu Parlamentul de îndată ce va fi finalizată, care demonstrează că eforturile de liberalizare a regiunii sunt poate cele mai mici din Africa, pentru că 65% din importurile lor din Europa au scăzut deja, au căzut deja la zero și pierderile de venituri au uh, demonstrat că au avut un impact. Să vorbim despre o deschidere puternică a pieței în cadrul acestui acord ignoră faptul că vorbim despre un efort de 15% pe o perioadă de 15 ani sau 17% pe o perioadă de 25 de ani. Și regiunea cu sprijin din partea UE va putea face față acestor provocări. Iar din punctul de vedere uh, al sprijinului, vecina mea va putea da mai multe detalii. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Cable de la DGDFCO, dacă are ceva de adăugat. Bună ziua! În ceea ce privește sprijinul general, APE-urile reprezintă un unghi de dezvoltare puternic și credem că aici există un angajament clar din partea ambelor părți să coopereze în mai multe sectoare pentru a sprijini implementarea acordului. Din partea UE, noi ne-am angajat să acordăm uh, asistență financiară și non-financiară prin instrumentele existente în acest uh, moment – care vor ajuta aceste țări pentru a face față provocărilor legate de implementare. Acest lucru trebuie să fie însoțit și de reforme făcute de guvern, pentru că doar prin oferirea de asistență de dezvoltare crescută nu putem spune că reformele legislative nu mai sunt necesare, din potrivă. Suntem în procesul discutării cu uh, cele cinci uh, guverne în ceea ce privește planul de implementare al acordurilor de parteneriat. Sunt niște planuri naționale în ca, pe care le analizăm împreună cu guvernele respective, luând în calcul uh, situațiile individuale. În primul rând am stabilit o comunicare uh, în ceea ce privește APE-ul și instituțiile ne vor permite o mai bună comunicare cu ministerele de comerț sau cu serviciile care sunt legate în mod direct de efectele uh, APE-ului și nu numai cu miniștrii de finanțe, așa cum am discutat în cadrul cooperării de la Cotonou. Și împreună vom identifica care sunt măsurile care trebuie luate de aceste țări care sunt reformele, cum putem să-i susținem, care sunt sectoarele care ar trebui să fie susținute, care sunt lanțurile valorice pe care trebuie să le susținem, cum am, am putea să le înlesnim astfel încât să crească exporturile către UE. Aceste planuri sunt uh, la început, am început consultările cu guvernele și am vrea să lansăm această inițiativă de îndată ce se semnează acordul și asta va fi principala canalizare a fondurilor care vin din uh, programele naționale și regionale indicative care vizează sectoarele cheie, agricultura, energia, transportul, înlesnirea comerțului, dar acestea sunt sectoarele productive principale care pot uh, încuraja economia acestor țări pentru ca ea să devină mai competitivă. O să mă opresc aici. Dacă nu prea mai avem timp, uh, spune doamna președinte, mai avem încă un punct pe care trebuie să-l terminăm până la 5. Bun, vă stau la dispoziție pentru a vă răspunde la întrebări. Domnule Preda, ați auzit colegii, ați auzit comisia, Singurul lucru pe care îl puteți schimba este să spuneți da sau nu la acest acord în text. Spuneți-mi ce părere aveți. În acest moment, cred că trebuie să amânăm. Mi se pare foarte clar. Chiar dacă cred că oamenii care vor să spună nu sunt deja pregătiți să o facă. Dar oficial Cred că ar trebui să amânăm și să așteptăm precizii, precizări legate de elementele deja menționate. Deci spun da acestor solicitări de amânare la o dată care va fi precizată. Deocamdată e sinedie, da. O să vedem când. Sper că asta nu va fi înainte de vacanța de Crăciun, că atunci avem altă problemă. Da, ai dreptate. Nu, nu ni s-a cerut în mod formal uh, părerea din partea Consiliului, deci noi nu putem vota atâta vreme cât nu ni s-a cerut consimțământul. Deci poate pe 31 august putem să ne punem de acord în ceea ce privește o dată de vot. Deci amendamentele sunt foarte simple și Cred că va fi simplu de votat. Deci revenim la sfârșitul lui august, vom stabili o dată, vom ști mai multe despre uh, Tanzania și atunci nu mai decidem astăzi. Mulțumesc foarte mult, cred că toată lumea e mulțumită cu asta. Mai e ceva de adăugat? Nu, bun. Mulțumesc foarte mult, trecem la punctul 18. O întrebare din partea lui Heidi Hauta la utilizarea fondurilor pentru dezvoltare. Nu o să citesc toată întrebarea, o să rog pe Heidi să o introducă, să o prezinte într-un minut. Mulțumesc. Mulțumesc, Linda. Întrebarea este legată de uh, recenta tendință care este ușor de observat. Există multe solicitări diferite din partea statelor membre UE și din partea înaltului reprezentant poate chiar și niște părți din uh, DEFCO, de a transfera fonduri care au fost clar alocate pentru eradicarea sărăciei și pentru scopuri de politici de dezvoltare către așa zise centre de dezvoltare de securitate. Și pe mine și pe alții îngrijorează faptul că asta înseamnă uh, oferirea de infrastructură armatelor țărilor partenere. Și toate astea într-o situație în care există o lipsă reală de fonduri pentru a fi utilizate pentru a eradica cauzele sărăciei. Deci cred că este momentul să primim un răspuns adecvat din partea Comisiei și din partea DGDEFCO cum pot să explice aceste schimbări celor care s-au angajat să îndeplinească aceste politici ale noastre de dezvoltare, inclusiv finanțarea. Mulțumesc foarte mult. Ne bucură faptul că avem uh, aici pe directorul adjunct al DGDEPCO pentru a ne răspunde la o întrebare destul de simplă, dar care fără îndoială are un răspuns complex. Așa că vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult. O să încerc să dau un răspuns simplu la o întrebare complexă este într-adevăr o întrebare complexă. În ceea ce privește contextul, trebuie să ne reamintim că noi operăm din ce în ce mai mult în situații din ce în ce mai instabile de crize, conflict, fragilitate și ca atare cred că noi suntem primii care suntem atenți și comisarul a spus că de multe ori Dacă nu avem situații care să fie măcar puțin stabile, nu putem să facem niciun fel de eforturi de dezvoltare. Și ca atare există o legătură foarte strânsă între cele două. Și asta a dus la situația pe care am propus-o noi. Acest pachet de documente de pe 7 iulie comunicarea referitoare la uh, centrul privind uh, reformarea centrului de securitate și un al doilea set de propuneri se referă la un amendament la instrumentul de stabilitate, instrumentul de stabilitate și pace, cu o evaluare de impact și un document de lucru ca urmare a evaluării de impact. Toate aceste documente v-au uh, parvenit sau vă vor parveni oficial de îndată ce vor fi traduse, pentru că nu toate au fost încă traduse și deci transmise oficial. Întrebarea pusă de doamna Hatala este legată de adaptabilitatea acestor uh, propuneri. Uh, cadrul pentru reforma sectorului de securitate încearcă să vadă ce se poate face în sectorul de securitate și ceea ce am făcut noi mereu este că avem aproximativ un miliard dedicat acestei reforme, care pleacă de la reforma sectorului de justiție până la tot felul de acțiuni în domeniul juridic, asigurându-ne că situația de securitate este astfel încât poate, se poate să existe dezvoltare. Și, de asemenea, noul document oferă un cadru mai larg care enumeră toate lucrurile care pot fi conținute aici, și este un document de ultimă oră pe care l-am făcut împreună cu statele membre. The more specific amendment to the instrument for stability. Cel mai important lucru în ceea ce privește instrumentul de stabilitate este faptul că ne dorim, în anumite circunstanțe excepționale, să putem interveni cu actori militari. Există situații pe teren în care doar actorii militari sunt cei care pot să implementeze obiectivele de dezvoltare. S-a văzut acest lucru și în domeniul umanitar uneori, când a trebuit să utilizăm, spre exemplu, sisteme de transport militare pentru a face în așa fel încât o asistența umanitară să ajungă la destinație. Și asta poate fi adevărat tocmai pentru a garanta securitatea, în așa fel încât dezvoltarea să se poată face. Deci, despre ceea ce discutăm noi aici este să utilizăm actori militari în obiective de dezvoltare, nu în obiective militare. Deci, instrumentul este foarte clar pe acest subiect. Și e clar că este utilizat doar în situații excepționale când nu există nicio altă posibilitate. Asta se poate întâmpla în momentul în care există o amenințare uh, anume în felul în care funcționează un stat, anumite instituții sau în cazul în care există un consens din motive de securitate și doar un, uh, o astfel de intervenție cu material militar poate uh, să ne permită să ajungem la rezultatele scontate. Evident, nu putem organiza niciun fel de achiziții publice pentru uh, a achiziționa uh, arme sau armament. Obiectivul este să utilizăm actori militari pentru scopuri de dezvoltare și asta e ceva care a făcut obiectul unui acord în februarie, când împreună cu OCDE-ul am modificat un pic anumite definiții, mai ales în domeniul securității, și am avut astfel de propuneri în acele discuții și anume să extindem, după cum spuneam, această posibilitate de a utiliza actori militari în scopuri, mili- în scopuri civile, în scopuri și obiective de dezvoltare, uh, cu o supraveghere civilă. Spre exemplu, Uh, forțele uh, militare care ar putea interveni trebuie să respecte uh, chestiunile de gen, trebuie să respecte drepturile omului și acest lucru poate duce la utilizarea anumitor fonduri prevăzute pentru dezvoltare pentru acțiuni catalogate a fi drept acțiuni militare. E clar că aici ne aflăm la limitele unui concept, la o frontieră foarte sensibilă. Dar cred că e un lucru foarte important. Putem, pentru a garanta securitatea, în anumite condiții, cu anumite limite, putem utiliza aceste resurse, un lucru care revine din ce în ce mai des în anumite țări în care există din ce în ce mai multe conflicte. Și tocmai de aceea am prevăzut și această posibilitate după niște dezbateri foarte uh, aprofundate, pentru că e clar că există niște uh, limitări stricte prevăzute în tratatul de la Lisabona și e clar că Fondul European pentru Dezvoltare prevede niște reguli foarte stricte de utilizare. Acum trebuie să vedem dacă statele membre și dacă Parlamentul pot accepta această propunere. E o propunere pe care noi am făcut-o deja acum ceva vreme, dar încercăm să nu depășim limitele prevăzute. Uh, în momentul de față, nu avem nicio posibilitate din bugetul european să susținem vreo acțiune militară. Uh, există o excepție pe care uh, vreau să o subliniez. E facilitatea pentru pace africană. E vorba de finanțarea unor trupe africane pentru a menține pacea în Somalia, pentru a stabili și a menține pacea în Somalia. Acest lucru face parte din uh, facilitate. E doar un exemplu. E un uh, exemplu finanțat din Fondul European pentru Dezvoltare. Deci, iată, ne aflăm aici într-o situație destul de neclară, dar nici nu ne putem permite să nu acționăm pentru că dacă ne dorim să îndeplinim obiectivele noastre de dezvoltare, trebuie să vedem care este și temeiul juridic. Acel tratat, acel articol din tratatul de la Lisabona care permite pe viitor finanțarea unor astfel de instrumente. Și trebuie să vedem dacă putem să avem acest principiu. Cam atât pot trebuie să vă spun deocamdată. Evident, poate ar trebui un răspuns mai politic, mai oficial din partea Comisiei însă acesta cu siguranță va veni ulterior. Doamna Hautala poate dori să reveniți la microfon. Da. E destul de neclar cum, să, cum putem să realizăm aceste obiective de dezvoltare prin, a contribu- prin contribuirea la pace și stabilitate în acest mod. Întrebarea mea este următoarea. De ce statele membre nu utilizează deja posibilitățile care există pentru a finanța această nouă activitate cu caracter militar? Și documentul neoficial din partea a nouă state membre, intitulat Food for Thought, Oare nu e suficient pentru a ne asigura că Comisia și SEAE vor implementa tocmai ceea ce am, ne-ați explicat? E un document public, poate fi dezbătut, pentru că mi se pare totuși neplăcut faptul că așa, o așa schimbare profundă, pentru că, așa cum a spus și dumneavoastră, modificăm limitele. Și uh, o să vedem dacă serviciile juridice vor fi chiar încântate deci, dacă documentul este disponibil, dacă toată lumea poate să-l studieze pentru a înțelege în ce fel de discuție ne aflăm, uh, ne puteți spune și mai apoi uh, cine va finanța, pentru că nu sunt bani. Și cred că e o situație destul de clară acum. 100 de milioane de euro vor fi luate din uh, instrumentul pentru, finanț- pentru dezvoltare. Și se pare că e o sugestie pentru care noi putem avea respect? Klaus. Um, <clears throat> first of all, the, um, Reprezentantul Comisiei. Da, această sumă, 100 de milioane, e o posibilitate, o propunere pe care în continuare o analizăm. Și asta vine și se adaugă instrumentului pentru stabilitate. Pentru că atunci ar face un transfer în capitolul 4 din instrumentul pentru stabilitate și Asta oricum va ajunge la un moment dat pe masa de mm, discuție a Parlamentului European. Și această sumă poate fi alocată. De fapt, e vorba de 100 de milioane din 28 de miliarde. Deci, vedeți, o contribuție mică. Încă nu a fost hotărât definitiv, dar a fost menționată. Acum, în ceea ce privește documentul neoficial al celor nouă state membre care își doresc să meargă mai departe, da, e adevărat. Uh, acum, nu știu dacă acest document e public. Uh, știu că a fost împărtășit la Consiliu, a fost discutat la Consiliu, dar nu știu care este statutul său. Există state membre care își doresc să meargă mai departe, tocmai pentru că analiza lor este următoarea. Nevoile în multe state africane, nevoile de securitate sunt mult mai mari. Acum, asta poate fi dezbătut. În multe state membre, forțele de securitate nu sunt neapărat într-o, într-o poziție în care se poate garanta securitatea. Uitați-vă în cazul Somaliei. Armata din Somalia nu e deloc într-o poziție în care se poate apăra țara uh, și uh, vedem că sunt alți soldați din alte state africane care apără teritoriul uh, din Somalia. Deci, asta poate fi utilizat ca și un exemplu al uh, provocărilor cu care ne confruntăm. Acum, de ce statele membre nu doresc să utilizeze alte mecanisme existente? Uh, politica comună de securitate și de apărare uh, nu, pot, nu poate să financeze armate ale statelor în curs de dezvoltare. De aceea, anumite acțiuni, cum ar fi cele din Mediterana sau din Oceanul Indial, sunt desfășurate de către uh, forțele armate europene și nu ale uh, țărilor partenere. Deci, în această cutie de unelte există un, o, o pătrățică goală, un neajuns. Și, deocamdată, acest neajuns nu poate fi rezolvat. Sunt convins că în următorii 3-4 ani, în următorul cadru financiar multianual, o să avem o dezbatere pe acest subiect. Și asta, doar, asta își doresc și statele membre. Dar aici e vorba de o dezbatere politică și nu ne aflăm decât la începutul acestei dezbatere. Însă în cutia cu unelte actuală, în mecanismele de finanțare actuale, nu avem posibilitatea de a finanța ceea ce propunem noi acum și anume o extindere a contribuției mecanismului pentru pace și stabilitate. Bun, vom avea ocazia să discutăm ulterior această propunere, pentru că vom aștepta mai întâi să avem o propunere concretă din partea Comisiei și poate că o să trebuiască să invităm și pe doamna alt reprezentant și o să, oricum o să trebuiască să vină într-o bună zi, pentru că sunt multe lucruri pe care va trebui să ni le explice. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc uh, tuturor pentru participare și acum vă propun să trecem la punctul 19 și anume diverse. Nu cred că există ceva la diverse. Atunci nu pot decât să mulțumesc interpreților, interpreții mulțumesc doamnei președinte și pentru cei care nu vă răvăd înainte de vacanța de vară, vă mulțumesc foarte mult, uh, vacanță plăcută și dacă Uh, puteți veni la ședința noastră comună împreună cu Comisia AFET. Și ne vom revedea cât de curând. Mulțumesc, se încheie ședința. I've just been told the AFET running 10 minutes behind. And it's in 2Q2. 2... Ședința aceasta va avea loc în sala 2Q2, în clădirea Ian. A început deja de câteva minute.